Uh, funcției de me- membru al Parlamentului European. Domnul Gottfried, Gottfried Blum uh, părăsește grupul EFD uh, începând cu data de 9 ianuarie 2014 și va deveni membru neafiliat. Grupurile PPS